În 1945 era vorba că romii, ultimii romi și sinti să fie uciși în uh, lagărele de concentrare, însă s-au apărat cu lopețile și au făcut tot posibilul ca să-și salveze viața. Și apoi, totuși, asasinarea acestora a avut loc pe 2 august. 16 mai a fost data la care s-a întâmplat această răsculare și este data la care trebuie să ne amintim de asta pentru ca aceste lucruri să nu se repete. Mulțumim. Urmează acum Domnul Lancini, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Subiectul memoriei europene și împărtășirea acesteia, mai ales la 80 de ani de la tratatul Ribbentrop-Molotov și la 30 de ani de la căderea cortinei de fier, este deosebit de importantă pentru ca tinerii să nu uite niciodată consecințele tragice ale regimurilor totalitare ale secolului 20 pentru ca în acest fel zi de zi să poată aprecia pe deplin libertățile de care ne bucurăm. Este important să transmitem perspective și amintiri comune, fără însă o transforma într-o propagandă. Adevărata măreție a Europei se regăsește în identitățile sale, în turlele sale, în respectul deplin între instituții și familie. Datoria memoriei este aceea înainte de toate de a apăra rădăcinile noastre creștine, pentru că acestea reprezintă fundamentul toleranței noastre și nu un obstacol în calea acesteia. Datoria memoriei este aceea de a apăra frontierele Europei noastre, de a nu urmări politici migratorii menite să exploateze indivizii în loc să-i apere. Datoria memoriei este, de asemenea, aceea de a face treptate celor care se află în gropile comune. Mulțumesc. Continuă colegul Slotovski, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Zwrócić uvagă, că spotykamy się jeden dzień po 80. rocznicy dnia, w którym... Mulțumesc. După cea de-a 80-a aniversare a pactului Ribbentrop-Molotov, pact după care Uniunea Sovietică a atacat uh, Polonia, care a fost uh, după aceea atacată și de naziști. URSS-ul spunea că, de fapt, vroia să protejeze elementele ucrainiene și belaruse și a trimis uh, milioane de persoane în Siberia și în lagăle de concentrare. A introdus, practic, teroarea acolo. Nazismul s-a terminat, doamnelor și domnilor, de asemenea Uniunea Sovietică. Să, să vedem ce se întâmplă în Georgia sau în Crimea, să vedem ce se întâmplă în continuare în estul Ucrainei. Chiar și în ziua de astăzi, acolo, se trage cu gloanțe. Iar lecțiile pe care ar trebui să le învățăm din istorie este să ne gândim și la viitorul Europei. Mulțumesc! Danke. In der Debatte folgt Herr Kollege Georg. Mulțumim. Urmează acum Domnul Iorgulis. Mulțumesc, doamnă președinte. Memoria este una dintre marile bogății ale societății și trebuie să ne asigurăm că avem spațiile necesare păstrării acestor amintiri, valorilor umane. Trebuie să ne așteptăm ce fel, trebuie să ne gândim ce fel de oameni formăm pentru viitoarele generații. Deci rolul memoriei este unul extrem de sensibil se privește adesea din punct de vedere științific istoria și se încearcă distorsionarea acesteia, dar nu este bine să se întâmple asta. Trebuie să ne asigurăm că arta și cultura pot să exprime în continuare memoria poporului european. E motivul pentru care sunt dezamăgit că cultura, cuvântul cultură, nu apare nicăieri niciun portofoliu în viitoarea comisie, căci este parte a bogăției europene. Dacă vrem să menținem vie cultura, trebuie să o și creăm. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Are cuvântul domnul Castaldo, un minut și jumătate. Grație! Mulțumesc, doamnă președinte! Constat cu regret că unii ar vrea să profite de această dezbatere pentru a o transforma într-o ceartă inutilă referitor la care regim a fost mai uh, atroce și mai totalitar. Memoria nu poate fi instrumentalizată pentru a ne diviza în ce privește condamnarea trecutului, ci ar trebui să ne unească în apărarea viitorului. Amintirea victimelor totalitarismului este absolut importantă pentru tinerii care nu au marcate în piele ororile secolului trecut. A se pierde însă într-o dezbatere infinită referitor la care regim a fost mai dăunător este inutil, mai ales pentru tineri care sunt în acest fel distrași de la adevăratul pericol. E chiar mai rău decât condescendența față de personajele autoritare care, în acest fel, profită și exploatează calea urii, intoleranței și a prejudecăților cu un singur scop, acela de a obține putere absolută, indiferent de preț când în picioare și pe aceia care nu respectă ideea lor de societate. Pentru a apăra noile generații, din calea războiului și a nedreptăților, trebuie să apărăm uh, cu orice preț memoria celor care au supraviețuit. Însă, în acest sens, e nevoie de alegeri politice concrete care să reflecte valorile noastre, fără ranchiună și fără alte atacuri, pentru că dacă nu facem acest lucru, vom fi pierdut deja. Mulțumesc, urmează acum domnul Băsescu, un minut.

Discuția referitoare la memoria istorică este importantă pentru a consolida proiectul european, mai ales în vremuri ca acestea marcate de noi tendințe neonaționaliste sau de încercări, de altfel cum s-a discutat ieri în această sală, încercări de a pune sub semnul întrebării democrația europeană prin ingerințe din afară a discuta despre memorie într-o instituție atât de relevantă pentru democrația globală precum a noastră reflectă cât de important și de actualitate este subiectul. Iată de ce cred că aici trebuie să pronunțăm cuvintele unei doamne extraordinare, Liliana Segre, supraviețuitoare a Holocaustului și uh, a lagărului de la Auschwitz și astăzi senatoare în Italia care luptă pentru a apăra casa noastră comună. A cultiva memoria, spune Segre, este importantă împotriva indiferenței pentru că ne ajută în această lume atât de plină de nedreptăți și suferințe să ne reamintim că fiecare dintre noi are o conștiință și o poate folosi. Mulțumesc, urmează colegul Grudler. Un minut. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Datoria memoriei, așa cum uh, spune numele său, este um, o datorie pentru noi ca și deputați europeni. Aceasta dă sens muncii noastre și ne permite să înțelegem încotro ne îndreptăm, pentru că rădăcinile permit copacului să crească puternic și înalt. Și tocmai de aceea trebuie să avem la dispoziție resurse financiare. Programul precedent, Europa pentru cetățeni, a arătat care este valoarea adăugată pe care o aduce și eficacitatea sa. 200 de milioane de euro pentru acțiuni la fața locului care aveau legătură cu memoria istorică. Dacă Comisia Europeană dorește cu adevărat să promoveze această datorie a memoriei, trebuie să îi acorde și resursele necesare. În viitorul CFM, Comisia ar trebui să susțină sumele propuse de Parlament – pentru noul program Memorie, Drepturi și Valori. La ora aceasta nu există aceste sume pentru că Comisia a împărțit în două bugetul pe care îl propusese Parlamentul, deci trebuie să reacționați, vă rog. Mulțumesc. Mulțumim, continuăm dezbaterea cu domnul Fest. Un minut. Mulțumesc. Cultura memoriei europene este un subiect foarte important, chiar dacă nu putem uh, să ne dăm seama de asta după rata de prezență în această încăpere în acum este foarte importantă memoria europeană. Este important acest document, el conține multe elemente importante, chiar și dacă unele afirmații sunt cu semnul întrebării. Sunt 22 de recomandări cu privire la cultura memoriei europene și totuși niciodată n-apare cuvântul evreu. Prin urmare, e ca și cum evrei n-ar face parte din istoria europeană și este ca și cum nu ei ar fi fost victimele principale ale nazismului. Nici măcar Auschwitz nu apare uh, menționat, decât doar în legătură cu o revoltă poloneză. Deci, dacă se întâmplă asta, dacă nu menționăm uh, suferința evreilor, atunci automat uh, se, sau dacă se apare în discuție și Israelul. Dacă am menționat evrei, automat ar trebui să menționăm și Israelul și susținerea scandaloasă a a ceea ce se întâmplă și ceea ce face ONU în Palestina. Vreți o zi a memoriei europene, dar vre, nu vreți uh, să fie contorsionată istoria, dar chiar voi contorsionați istoria aceasta prin faptul că nu doriți să i menționați, să menționați pe evrei nici măcar o dată. Deci așa cum este documentul este fals, pentru că îi rănește încă o dată pe evrei prin faptul că îi estompează, îi muțește și îi uită. Mulțumesc. Urmează domnul Krasnodebski. Un minut fałszywa historia jest mistrzynią błędnej polityki. to znane powiedzenie wybitnego polskiego historyka xix wieku można odnieść też do historii ii wojny światowej. tak jak była i. istoria ne arată ce înseamnă politica proastă. este o referință un citat dintr un politolog pentru că toate acestea s au făcut dintr un motiv așa cum s-a exemplificat și aici, motive politice care au interpretat ce s-a întâmplat în trecut. De ce mult timp uh, nu ne-am adus aminte de acest pact? pentru a spune că dacă n-ar fi fost acest pact între două regimuri groaznice, nu ar fi existat de fapt al doilea război mondial și atunci n-ar fi trebuit să mai explici de ce alianții, aliații occidentali au conlucrat cu Stalin în ciuda tuturor celor care, uh, pe care le făcuseră. Nu puteai să mai explici de ce ai fost de acord cu Ialta și așa mai departe. Deci ar trebui în sfârșit să înțelegem ce s-a întâmplat în istorie. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum domnul Fox, un minut și jumătate. Historical remembrance. Memoria istorică este importantă. E mult prea importantă pentru a fi manipulată în scopuri politice. Această mo- moțiune și amendamentele uh, nu par atât de îngrijorată de memoria autentică, ci mai degrabă se concentrează pe lupte fictive. PP-ul folosește în mod rușinos memoria pentru a promova agenda expansionistă de astăzi. Uniunea Europeană promovează programe școlare menite să facă propagandă pentru federalismul Uniunii Europene. De asemenea, se folosește și se exploatează lupta împotriva regimurilor totalitare pentru a delegitimiza regimuri uh, care au luptat într-adevăr împotriva fascismului, de pildă, eroi din ghetoul de la Varșovia, cei care au luptat împotriva lui Franco în Spania, eu îi salut pe cetățenii, pe concetățenii mei europeni pentru acest efort istoric și știu că aceste acte de curaj arată că solidaritatea transnațională a existat de dinainte și nu a fost instituționalizată de Uniunea Europeană. Între timp, însă, istoria revizionistă a Uniunii Europene selectează cu mare atenție ce ține minte. Dar haideți să nu uităm că cel de-al doilea război mondial a fost o luptă împotriva creării expansioniste de imperii. Să nu uităm că a fost un război model în care au luptat milioane de non-europeni pentru libertate și democrație și au luptat apoi pentru autodeterminare și suveranitate națională. Două principii luminate pe care acest Parlament vrea să ne facă să le uităm ștergându-le de-a dreptul din istorie. În timp ce sunt obligată să fiu aici, nu uh, voi rămâne indiferentă pentru că național, suveranitatea națională contează. Urmează acum domnul Kovacev. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În urmă cu 80 de ani, doi, direct, doi uh, dictatori au semnat un pact și, așa cum răufăcătorii fac, au început să fragmenteze Europa. Erau diferiți din punct de vedere ideologic, dar reprezintă două fațete ale aceluiași rău. Totalitarismul. Rău care a generat suferință inimaginabilă pe continentul nostru. Milioane de victime inocente. Sfârșitul celui de-al doilea război mondial a însemnat Înfrângerea unuia dintre regimuri, celălalt a supraviețuit și a pus sub sclavie jumătate din Europa. Suntem aici pentru a comemora ceea ce s-a întâmplat. E vorba de teroarea prin care a trecut continentul nostru și aș dori să felicit autoritățile bulgare pentru faptul că au inclus adevărata poveste a războiului mondial, a cel de-al doilea război mondial, în programa școlară. Haideți să prețuim memoria și haideți să nu permitem socialismului, național-socialismului, fascismului, oricărei ideologii totalitare să otrăvească inimile și mințile europenilor. Colega din Spania este îngrijorată de faptul că în continuare mai sunt străzi numite după dictatori în țara ei. Probabil că ea nu știe că în Bulgaria tot a doua stradă este în continuare purtătoarea numelui unui dictator, a cuiva care a sacrificat mii de vieți omenești. Haideți deci să aducem un omagiu tuturor celor care și-au pierdut viața în regimuri totalitare, pentru că adesea uităm că Atât la, la stânga cât și la dreapta există asemenea personaje. Mulțumim. Urmează acum doamna Tania Faion. Strinjam se da e pomim. Mulțumesc foarte mult. Cred că trebuie să ne aducem aminte de trecut dacă dorim să îmbunătățim viitorul, însă și mai important este să nu repetăm greșelile trecutului, pentru că asta înseamnă să repetăm practic istoria. Toate aceste rezoluții care au fost adoptate acum și în trecut de Parlamentul European nu sunt cu adevărat utile dacă permitem în continuare chestiuni pe care rezoluțiile le condamnă, pentru că e vorba de încălcarea statului de drept, a drepturilor minorităților, de autocrație, de naționalism și altele de acest fel. O zicală slovenă spune că trebuie întâi să-ți faci curățenie acasă și cel mai important este să nu repetăm propriile noastre greșeli înainte de a vorbi de greșelile altora. Și de multe ori se vorbește de greșeli repetate din cauza ignoranței. Practic, uh, uh, toate acestea ne fac să mm, avem de suferit pe viitor. Cred că trebuie să ținem cont de aceste lucruri și la audierile pe care le organizăm cu viitorii comisari, pentru că aceasta va avea o influență asupra viitorului nostru. Mulțumesc, domnul Austrevicius, un minut. Colegs. Domnul președinte, dragi colegi, domnule comisar, am uh, convingerea fermă că Uniunea Europeană este un proiect de viitor pentru că reunește națiuni democratice. Când însă privim înspre viitor, trebuie să tragem învățăminte din trecutul nostru comun. Acesta s-a rezumat adesea la războaie, distrugere, totalitarism și războaie care au distrus continentul. Împăcarea după războaie ne-au permis să obținem stabilitate, pace și cooperare, însă haideți să recunoaștem că acest proces nu s-a terminat. Sergei Ivanov, un alt ofițer rus, a negat recent ocuparea sovietică a statelor baltice și reprezintă un uh, exemplu al acestor încercări inacceptabile de a rescrie istoria. Bazele viitoare cooperări între națiunile europene se stabilesc astăzi, în timpul orelor de istorie din școlile noastre. Iată de ce cer investiții mai multe în memoria europeană, bazate pe studierea istoriei noastre comune și alimentând uh, modul nostru european de viață. Mulțumesc! Trecem acum la colegul Iachi. Un minut. Pani przewodnicząca, mam za sobą 80... Mulțumesc, doamnă președinte. E cea de 80-a aniversare de la începutul cel al doilea război mondial, Polonia fiind atacată de Germania și de Uniunea Sovietică atunci. Mulți încearcă să uite că am trădat niște țări cu care aveam garanții scrise. Pentru că de fapt, noi nu am colaborat cu Hitler, Polonia a fost distrusă. ...50% din cultura, din patrimoniul nostru cultural a fost distrus sau furat. 70% din rețeaua feroviară distrusă, 70% din industrie distrusă. Pierderile materiale ale națiunii poloneze au fost 38% din totalul activelor din 1938. Ca să vă compa- ca să, prin comparație, în Regatul Unit 1%. Însă noi am pierdut 38% din toată elita noastră, doctori și așa mai departe. Am pierdut 6 milioane de cetățeni, inclusiv 3 uh, milioane de origine um, evrei. Am fost trădați și lăsați la mâna Uniunii Sovietice mult timp. Asta a fost uh, soarta Poloniei pentru că a făcut ce a trebuit, ce a fost corect. Și de aceea aveți mulți conștiința vinovată acum. Sunteți mulți care încercați acum să spuneți Poloniei ce să facă și cum să facă, având în vedere istoria noastră. Mulțumim. Și acum, doamna Gal, un minut. Mulțumesc. Domnule comisar, dezbaterea de astăzi uh, are de-a face cu dictaturile și cu victimele comuniștilor. Ungaria și uh, Europa de Est și Centrală cunosc, din păcate, prea bine această istorie a dictatorilor. Însă, din păcate, această istorie a comunismului de multe ori nu este discutată în uh, Europa, deși au fost distruse generații întregi. Însă un lucru pe care aceste persoane nu l-au putut pierde a fost speranța în viitor. Aceasta s-a făcut și mai puternică în estul și centrul Europei și cred că ar trebui să învățăm din greșelile făcute acolo pentru a înțelege mai bine care este adevărata realitate postcomunistă. Europa unificată trebuie să analizeze actele comunismului Însă capacitatea empatică lipsește de multe ori în Europa, în acele regiuni unde comunismul nu a fost prezent. Din, fe- din nefericire, dezbaterile legate de comunism ne pot uh, diviza, însă Europa nu poate fi unificată cu adevărat decât dacă ajungem la un consens. Mulțumesc, uh, domnul Fareng, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Această rezoluție referitoare la memoria europeană aduce în discuție subiectul patrimoniului european și al memorialelor europene. Avem nevoie de aceste locuri, muzee, monumente, memorialuri, pentru că acestea reprezintă geografia memoriei noastre. Avem datoria de a le proteja, de a le valorifica, astfel încât cetățenii să aibă repere concrete. Ele trebuie să continue să inspire activitățile noastre și să fie transmise generațiilor viitoare prin intermediul unor căi de comunicare moderne, integrate în programele educaționale naționale. Inițiativele de acest gen există, precum um, zilele patrimoniului european, care, se, uh, care vor avea loc în acest uh, sfârșit de săptămână. Aceste monumente ne reamintesc tragediile trecutului și reprezintă în același timp valorile noastre. Constatăm cu îngrijorare o reapariție a tendințelor extremiste. Iată de ce memoria europeană trebuie să inspire valorile europene într-un mod cât se poate de viu. Vă mulțumim. Urmează doamna Kempa, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În opinia mea, această rezoluție ar putea să fie numită să nu mai fie Stalin, să nu mai fie Hitler, să nu mai fie război și lagăre de concentrare. Ar trebui să ținem asta în inima noastră, în dezbatere de acum, să respectăm parteneriatul și înțelegerea. Țara mea, Polonia, este membra Uniunii Europene, dar pe vremuri am fost victimă a două regimuri totalitare însângerate. Cetățenii Poloniei în continuare resimt urmările războiului și ale dominației sovietice. Încă n-am terminat să ne reconstruim țara. Eforturile noastre nu sunt întotdeauna acceptate. Prin urmare, valorile care n-au existat atunci sunt unele de care avem nevoie astăzi, pentru că ele pentru că faptul că ele au lipsit au fost sursa, a fost sursa conflictului, dar Europa Mm, trebuie să fie atentă și la conflictul armat din Ucraina. Primim, vedem cum sunt orfani în secolul 21 în Europa, ceea ce este inadmisibil, nu putem uita asta. Mulțumesc. Mulțumim. Urmează acum doamna Calniete, un minut. Mulțumesc. Pact milioniem Europei. Dragi colegi, Pactul Ribbentrop-Molotov este pentru foarte mulți colegi și pentru mine personal o poveste foarte apropiată pentru că după sfârșitul cele, celui de-al doilea război mondial popoarele din spatele cortinei de fier au fost uh, supuse în continuare unor orori. Trei dintre strămoșii mei au fost îngropați într-un gulag. Mama mea a fost 17 ani în Siberia, tatăl meu 8 ani, eu m-am născut acolo. Și există multe povești asemănătoare în țările baltice. Însă, oamenii din țările baltice au știut să-și transforme suferința în victorie. În urmă cu 30 de ani, 2 milioane de oameni au reușit să facă un lanț uman 650 de kilometri lungime. Lanțul Baltic, în așa ne-am redobândit independența. Iată cum calea Baltică a devenit calea noastră înspre Europa. Iată de ce este important să cunoști istoria pentru a îți păstra încrederea în dreptate și în viitor. Cred că Ucraina va recâștiga Crimea anexată pe nedrept. Mulțumesc! godina je prošlo od kad su se dvije totalitarne... Mulțumesc, doamna Zovco. Vorbim aici despre regimuri totalitare care au ajuns la un acord prin pactul Ribbentrop-Molotov, care a divizat Europa în sfere de influențe și care a dus la unul din războaiele cele mai sângeroase din Europa. Pe 23 august anul acesta s-a sărbătorit aniversarea a 80 de ani de la acest pact și începutul nazismului și al fascismului, de asemenea al comunismului, uh, ne face să ne amintim că libertatea este importantă. Memoria istorică este singurul fel în care ne putem reconcilia cu aceste atrocități și violențe ale trecutului, care sunt rezultatul acestor ideologii întunecate. Toate aceste lucruri trebuie explicate pentru ca ele să nu se repete niciodată. Mulțumesc, doamna Soidrova. Mulțumesc, domnilor și domnilor. E obligația noastră să ne aducem aminte de aceste evenimente ca să nu le dăm uitării și ca să nu le repetăm pe 1 septembrie a izbucnit cel de-al doilea război mondial. Polonia apoi a fost atacată încă o dată de uh, regimul sovietic. Au durat ani buni până ce a fost gata cel de-al doilea război mondial și după aceea a venit următoarea dictatură și 40 de ani le-au trebuit altor țări până să scape de suferința uh, de pe urma regimului comunist. Și în acele vremuri au existat foarte multă suferință și foarte multă ură și resimțim încă urmările. Trebuie să ne aducem aminte de asta, mai ales în acele părți ale Europei, unde ă, ne cerem scuze. Puteți continua astfel dacă e o problemă tehnică? Da, nicio problemă. Se aude interpretarea? Și în engleză. La cabina de română nu era nicio problemă. Nicio problemă, spune vorbitoarea, o să încep de la început, de dragul clarității. Așadar, Nazismul, comunismul, cele două dictaturi au fost oribile. Pentru noi este foarte important să ne aducem aminte mereu ce a fost în trecut, ce evenimente au dus la cele două dictaturi. Și mereu trebuie să ne aducem aminte de Ucraina, care este parțial ocupată din cauza dezinformațiilor venite de la Moscova. Este o sarcină morală pentru noi să susținem Ucraina, mai ales în lumina evenimentelor istorice pe care le comemorăm astăzi. Mulțumesc! Mulțumim! Ați primit un cartonaș albastru, îl acceptați? Îmi pare rău, de fapt nu, eu voiam să manifest interesul pentru Catch the Eye. Eu am greșit, spune președinta, doamna Wiesler Lima. Doamna președintă, dragi colegi, o Europa împărțită în două. De o parte, oamenii erau liberi, de cealaltă erau, uh, nu puteau să se exprime. Iată, aceasta este povestea tinereții mele. Iată, de o parte și de alta eram marcați de ce se întâmpla și mi-aduc aminte de senzația de nedreptate pe care o simțeam față de această linie de despărțire ca urmare a celui de-al doilea război mondial. Mi s-a vorbit despre al doilea război mondial și atrocitățile sale și mi-aduc aminte cât de îngrozită eram ca și adolescent atunci când am vizitat un lagăr de concentrare și am descoperit ce s-a întâmplat în timpul războiului. Se pare astăzi că anii trecuți și realitatea exterminării felul în care erau utilizați oamenii în mod inuman, sunt, toate aceste lucruri sunt acoperite acum de un val care ne permite chiar să negăm aceste realități, ceea ce este de-a dreptul inacceptabil. Memoria istorică nu este doar o datorie de respect față de victime, ci și un mod de a lupta împotriva extremismului de toate felurile, care în ziua de astăzi este din ce în ce mai extins. Istoria ne impune nouă europenilor o datorie a memoriei pentru a-i învăța pe tineri ce s-a întâmplat și să fim atenți dacă dorim să ne protejăm de un viitor care ar putea repeta crimele trecutului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Vizeler Lima. Acum, ultima intervenție, domnul Alichi. Rezoluția, care am... Mulțumesc foarte mult. Rezoluția pe care sper eu că o vom adopta mâine, printre autorii mă număr și eu, încearcă să amintească trecutul, dar în același timp trebuie să tragem învățămintele din uh, acele evenimente tragice care au, uh, care s-au soldat cu moartea a milioane de oameni. Tratatul pentru molotov uh, a presupus un regim totalitar, trebuie să fie un învățământ pentru viitor, pentru toți aceia, pentru toți aceia care ignoră naționalismul și extremismul care poate face ca dramele din Europa secolului 20 să ne urmărească și pe viitor. Nu putem permite acest lucru. Iată de ce vă încurajez pe toți să reacționați în fața acestor tendințe. Polonia a fost privată mult timp de suveranitatea sa. Trebuie să preîntâmpinăm uh, mișcările extremiste care pun peste agurile lor simbolurile acestor uh, regimuri tiranice. Uneori sunt uh, chiar și populiștii printre rândurile lor. Pe scurt, avem o răspundere istorică de a crea o Europa liberă de jugul totalitarismului. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că ne apărăm în, în calea naționalismului și a egoismului naționalist. Vă mulțumesc, domnule Halicki. Trecem acum la intervențiile spontane. Sunt destul de numeroase, așa că am să mă limitez doar la jumătatea listei. Sunt 15 la număr. Voi da cuvântul doar unor cinci debutați. Uh, domnul Benjamin are cuvântul, vă rog, un minut. Gracias. Mulțumesc, doamna președintă domnule comisar bineînțeles că este important ca europa să nu uite trecutul trebuie să ne amintim și să cunoaștem această istorie cu luminile și întunericul său, să ne amintim de victime. E important să ne amintim pentru ce am luptat, pentru libertatea de care ne bucurăm cu toții astăzi. Însă v-aș atrage atenția asupra unui fapt pe care l-am constatat cu foarte mare îngrijorare. Nu noi suntem cei care trebuie să scriem istoria. Oamenii politici nu trebuie să impună o singură viziune asupra istoriei. Istoria nu poate fi utilizată ca armă politică. Asta am încercat să facă stânga în Spania de mai mulți ani încoace prin uh, legea pentru memoria istorică, pentru că nu se poate impune prin lege o singură viziune. Istoricii sunt cei care trebuie să se ocupe de asta, nu noi, oamenii politici. Munca noastră, a dumneavoastră și a mea, este aceea de a garanta ca acești oameni să poată lucra într-un cadru liber. Pe de altă parte, trebuie să garantăm educația, învățământul în științele umane pentru noile genera- generații, pentru că doar acestea creează capacitatea critică, instrumentele necesare pentru a înțelege și pentru a căuta adevărul. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum Jackie Jones, un minut, vă rog. Very much. Mulțumesc. Domnule comisar, te-a adresat o întrebare. Cum să ne amintim și să, de trecut și să-l onorăm? un trecut presărat de războaie, conflicte și cu frontiere. Sunt avocat pentru drepturile omului cu experiență de 25 de ani în domeniu și am o sugestie. Să respectăm drepturile omului, demnitatea umană. Cum facem asta? Respectăm statul de drept, respectăm viața omenească, respectăm dreptul la liberă asociere, dreptul uh, la liberă exprimare și dreptul de a trăi în demnitate pentru toți să fie valabil asta. Copii, adulți, indivizi, în toată diversitatea lor, ne excluzând pe nimeni. Înseamnă să capacitezi demnitatea umană prin prosperitatea economică și prin libertatea de a trăi așa cum îți dorești. Și cum facem asta? Sunt lucruri uh, înscrise în instrumentele noastre pentru drepturile omului care au luat viață după cele doilea război mondial. Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta fundament, Drepturilor Fundamentale, toate convențiile internaționale de care dispunem la ora actuală. Și, desigur, avem aici uh, Carta noastră, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, plus dreptul legatului Unit de a rămâne în Uniunea Europeană. Mulțumim foarte mult, doamnă Jones. Are cuvântul Joachim Iucinski. Un minut. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Ieri, în Polonia, am sărbătorit uh, a 80-a aniversare a agresiunii sovietei, sovietice. Și cu 10 ani înainte sărbătorisem a 70-a aniversare a momentului în care uh, prim-ministrul rus încerca să ne spună ce făcuse al doilea război mondial și care fusese urmările tratatului de la Varșovia. Și Molotov, după invazia uh, asupra Poloniei, a spus în rusă un comentariu care ar însemna în traducere că noi am fi fost uh, copilul urât al Europei. În urmă cu câteva zile, politicienii ruși au încercat din nou să interpreteze istoria. Vorbim aici despre viitorul Europei și contextul acesteia, însă viitorul trebuie să se bazeze pe adevăr și iată care este adevărul. N-ar mai exista Europa de astăzi dacă nu ar fi existat filozofii greci Uh, legea romană și uh, Vechiul Testament și Noul Testament sau creștinismul. Ioan uh, Paul al II-lea ne-a lăsat o moștenire Europei și el era urmașul unuia care murise la Auschwitz. Și trebuie să ne gândim la eroii polonezi pe care i-a lăsat istoria, care sunt importanți pentru noi toți să nu construim un nou regim totalitar, nici sovietic, nici nazist, ci un totalitarism al uh, um, politicului correctness. Mulțumesc. Mulțumim. Avem întârziere, deci să fim atenți cu timpul. Doamna Sandra Pereira, un minut. Eh, a deplorabil de equiparar fascism și comunism. Încercarea de a face o comparație între fascism și comunism reduce la tăcere crimele fascismului și scutește de răspundere marile puteri capitaliste care au deschis calea spre cel de-al doilea război mondial și pentru invazia sovietică. O complicitate care există și astăzi se încearcă să se uite uh, Uh, de complicitatea comunismului pentru înfrângerea fascismului. Țara mea, cu Revoluția Garoafelor din Portugalia, încearcă să nu țină cont de importanța istoriei, încearcă să interzică partide comuniste, așa cum se întâmplă în Ucraina elogind în același timp fascismul. Iată viziunea istorică pe care o apără și încearcă să distragă atenția de la aspirațiile popoarelor prin tehnici represive de reprimare a libertății popoarelor. Mulțumesc foarte mult, doamna Pereira. Costa are cuvântul un minut με πρωτόγονο αντικομουνισμό και ανιστόρητο. Mulțumesc. E vorba de un anticomunism primitiv care dă dovadă de ignoranță. Uniunea Europeană, Parlamentul încearcă să spele fascismul. Dați uh, nas celor de la Visegrad. E vorba de a-i numi pe cei care au jucat un rol fruntaș în uh, Uh, a demonta monstrul fascist. Adevărații colaboratori lui Hitler au fost capitaliștii. Ei au descris calea nazismului, calea lui Hitler. Au fost uh, uh, guverne, precum cel din Franța și din Grecia, care au pus egalitate între comunism și fascism. Monștrii capitaliști nu vor mai uh, rezista. Vă pierdeți vremea dacă credeți că legitimați uh, Asta cu absurditățile voastre istorice și dacă credeți că puteți opri socialismul uh, cu viitorul lumii. Această rezoluție vine acum. Fiecare uh, eurodeputat ar trebui să voteze împotriva acestei insulte în fața istoriei scrise cu sângele cetățenilor. Mulțumesc! Kiitos, edustaja Papadakis. Mulțumim, domnule Papadakis. Uh punem punct uh, procedurii intervențiilor spontane și doresc să dau cuvântul domnului comisar Avramopoulos. Vă rog. Is it my turn or the presidency? E rândul meu sau al președinției? Dear colleagues, let me start by expressing my... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere aprinsă și atât de interesantă care uh, se dovedește a fi o dezbatere foarte oportună. În fiecare an, după cum știți, Comisia uh, sărbătorește pe 23 august această zi a memoriei istorice pentru uh, miile de victime ale tuturor regimurilor totalitare. Pentru că totalitarismul nu are de-a face cu ideologia, cu o culoare politică. Uh, E vorba de o mentalitate autoritară și o anumită metodologie utilizată. Aceasta este inamicul uh, democrației și al demnității umane. Datoria noastră este să menținem aceste amintiri vii pentru a inspira generațiile viitoare, pentru a proteja drepturile fundamentale, statul de drept și democrația. Susținem împreună toate aceste valori ale democrației europene. Am văzut aici, la Parlament, că există un angajament colectiv, democratic, pentru a susține și a salvgarda proiectul european. Un proiect care a început în urma celui de-al doilea război mondial, când lideri înțelepți și curajoși aveau uh, proaspăt în mințile și în inimile lor ceea ce se întâmplase câțiva ani înainte și au luat această decizie istorică. Au pus bazele unui spațiu extins de libertate, pace, democrație și stabilitate. Tocmai acest spațiu de care ne bucurăm noi astăzi, europenii. Însă n-ar trebui să ne imaginăm că acest spațiu este garantat de la sine este datoria noastră să-l ducem mai departe. Am uh, văzut că astăzi uh, sunt mai multe provocări care pun sub semnul întrebării Uniunea Europeană. E momentul să dăm dovadă de leadership în fața cetățenilor europeni și să nu uităm că avem adevărate privilegii pe care le-am moștenit de la părinții fondatori și de la generațiile anterioare. De aceea este important nu doar să ne amintim, ci să ne asigurăm că istoria nu se va repeta. Dacă ignorăm sau dacă nu înțelegem sau dacă nu cunoaștem istoria, atunci nu putem, putem învăța lecțiile trecutului și aceasta este cea mai mare amenințare pentru viitor. Aceasta a fost consecința în trecut, atunci când istoria a fost ignorată. Dezbaterea de astăzi îmi dă speranță, pentru că știu că Parlamentul și Comisia și-au luat un angajament clar. Împreună trebuie să ne menținem aceste angajamente în fața cetățenilor și deși unii încearcă să ne facă să credem că cetățenii nu mai au încredere sau că pierd legătura cu Uniunea, noi știm că, de fapt, realitatea nu este așa. De fapt, datele ne arată că, în medie, peste 70% din cetățenii europeni simt că sunt și cetățeni europeni și asta în timp ce uh, sunt uh, legați sufletește și de țările lor. Acest sentiment a fost într-o continuă creștere din uh, anul 2007, când era în jur de 60% și până acum. Trebuie să cooperăm împreună în continuare pentru a face ca toți cetățenii europeni să se simtă europeni să lucrăm împreună și prin asta înțeleg să implicăm întreaga societate, de peste tot. Cooperarea este de fapt în spiritul și în stilul nostru de a lucra european și în miezul democrației europene, pentru că a fi european nu este doar un cuvânt frumos, înseamnă în același timp toleranță, pluralism și solidaritate înseamnă recunoașterea unor valori comune și umane și a voinței noastre comune, a dorinței noastre de a trăi într-o lume liberă, dreaptă și în pace. Diversitatea, multilingvismul, respectul față de o cultură diferită, față de identități sau tradiții diferite, faptul că ne pasă unora de alții, faptul că ne respectăm vecinii, și toate acestea având sentimentul apartenenței la Uniune. Sper ca aceste eforturi să fie susținute alături de dumneavoastră și să ne amintim de trecut și să nu repetăm ce s-a întâmplat în trecut. O Uniune care să pună accentul pe unitate și care să fie o rază de speranță pentru toată lumea. Este o adevărată paradigma a solidarității pentru toate societățile, cetățenii și națiunile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Avramopoulos. Vă mulțumim pentru acest discurs și acum am să dau cuvântul Consiliului. Doamna ministru Tupurainen, vă rog. Doamna președintă, stimați membri, doamnelor și domnilor, Trebuie să învățăm foarte multe din istoria noastră în aceste vremuri când valorile noastre comune sunt fragile și trebuie apărate. Împreună trebuie să facem față apogeului unor idei uh, extreme și antisemitismul uh, în creștere în Europa. E o provocare pentru noi toți. Conștientizarea acestei realități și o comunicare adecvată sunt elemente fundamentale Învățământul poate juca un rol cheie și trebuie să facem eforturi permanente pentru a ne, a ne apăra societățile noastre libere. Tineretul nostru, societ- generațiile viitoare trebuie să învețe din greșelile trecutului nostru comun. Viitorul Europei ar trebui să se bazeze pe valori comune, înțelegere reciprocă a tradiției noastre diverse, incluzând aici istoria comună unde intră și um, regimurile totalitare. Haideți să ne asigurăm că se respectă statul de drept. Vă mulțumesc încă o dată pentru implicarea dumneavoastră în dezbaterea acestui subiect atât de important. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Mulțumesc foarte mult Consiliului și domnului ministru Tupurainen pentru aceste cuvinte. Dezbaterea se încheie aici. Am uh, primit patru solicitări de rezoluție din partea grupului PP, din partea ECR și din partea grupului SD, cât și din partea grupului Renew. Dezbaterea se încheie. Votul va avea loc mâine. Vreau să fac câteva comunicări înainte de toate. Grupul SID și ID au uh, notificat președinta uh, privind decizii legate de desemnări, desemnările în cadrul uh, comisiilor și delegațiilor. Acestea vor fi trecute în procesul verbal al ședinței de astăzi și vor intra în vigoare la data acestui anunț. În continuare, pe ordinea de zi este prevăzută dezbaterea privind stadiul punerii în aplicare a legislației privind combaterea spălării banilor. Vreau să mă ascultați cu atenție. Înainte de a deschide dezbaterea, vreau să vă spun că avem un. că testăm acum un nou sistem. Membrii pot să își înregistreze în mod electronic uh, întrebările la, în timpul, uh, pentru intervențiile spontane și cartonașul albastru de pe dispozitivele lor, așadar de, pot folosi consola de vot pentru a adresa aceste întrebări. În plus, puteți, bineînțeles, cere timp de intervenție prin procedura tradițională, și anume ridicând uh, o coală albă sau anunțându-vă intenția întrebări uh, cu cartonașul albastru se înregistrează prin ridicarea respectivului cartonaș albastru. Testăm acest nou sistem și vă rog să purtați cu dumneavoastră cartonașul de vot pentru a putea testa acest nou sistem. Sper că veți participa. Începem acum cu dezbaterea referitoare la Punerea în aplicare a dispozițiilor privind uh, combaterea spălării banilor are acum cuvântul pentru Consiliul doamna ministru Tupurainen. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, mulțumesc că ați invitat președinția să contribuie la această dezbatere. Lupta împotriva spălării de bani și a finanțării terorismului este un subiect cheie pentru președinția finlandeză. Este un domeniu față de care Consiliul are un angajament puternic. În ultimii ani, noi, Parlamentul, Comisia, Consiliul, am conlucrat cot la cot pentru a stabili un regim eficient de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Am consolidat normele europene în 2019, adaptând am, directiva cu privire la spălarea banilor prin amendamente iar statele membre trebuie să treacă la transpunere până în ianuarie 2020. După ce schimbările vor intra în vigoare, cea de-a cincea directivă împotriva spălării banilor îmbunătățește situația serviciilor de informații um, și reglementează um, monedele virtuale și cartelele prepaid pentru a preîntâmpina finanțarea terorismului. Și după cum bine știți, în fosta directivă 4, statele membre au înregistrat niște întârzieri la transpunere. Comisia, cu siguranță, vă poate infor- oferi informații mai relevante, dar am înțeles că unele uh, proceduri de încălcare a obligațiilor deja au fost închise. Se revizuiește sistemul de supraveghere financiară S-a întâmplat uh, primul pas chiar înainte de vacanța parlamentară. Dorim să consolidăm rolul autorității bancare europene în ceea ce privește riscul din sectorul uh, financiar cu privire la spălarea banilor. Juristlingviștii uh, finisează textul în așa fel încât acesta să intre în vigoare în ianuarie. Am inclus și niște norme consolidate în ceea ce privește pachetul bancar cu revizuirea directivei pentru cerințele de capital. Cu cea de-a cincea directivă împotriva spălării banilor, am reușit să finisăm cooperarea între cei din domeniul supraveghere și a autoritățile antispălare de bani. Și acum, cei de la supraveghere trebuie să poată interveni mult mai bine în momentul în care sunt activități cu risc, care periclitează stabilitatea financiară. Aceste norme deja au intrat în vigoare, iar statele membre le transpun în legislație națională chiar acum. Trebuie ca procesul să se încheie în decembrie 2020. În ceea ce privește spălarea de bani, avem și lista europeană cu terțele state cu risc ridicat și cu deficiențe și, după cum bine știți, în luna martie, Consiliul a făcut o obiecție față de actul delegat al Comisiei, dar această decizie nu înseamnă că lista nu este un element important din activitate, ba din potrivă. Însă, pentru a avea un impact complet al acestui instrument și pentru a ne asigura că este unul calitativ, trebuie să introducem lista într-un proces ordonat. Prin urmare, credem că pentru a crea un instrument eficient și puternic, propunerea Comisiei trebuie să fie creată într-o manieră transparentă și trebuie să stimuleze țările afectate să întreprindă acțiuni. Știu că Comisia a lucrat din greu pe o nouă metodologie pe care ne-o va prezenta pe care o va prezenta miniștrilor în octombrie. Cadrul legislației penale din domeniul spălării banilor a fost și el consolidat prin adoptarea unei directive în ceea ce privește combaterea spălării banilor în legisla- prin legislație penală. Această legislație este implementată la ora actuală în statele membre, iar termenul de transpunere este decembrie 2020. Stimați eurodeputați, Consiliul avansează și pe alte fronturi de exemplu, în decembrie 2018 a convenit asupra unui plan de acțiune împotriva spălării banilor pentru a îmbunătăți sistemul actual, iar Consiliul monitorizează în mod regulat felul în care acțiunile diferite dau randament. Am cerut de asemenea Comisiei să facă o revizuire uh, post-mortem în ceea ce privește problemele bancare care au fost înregistrate și acțiunile care au fost întreprinde, întreprinse pentru a avea o viziune pe termen mediu și lung. S-a publicat raportul Comisiei în iulie, el va fi prezentat uh, Consiliului în octombrie. În baza acestor contribuții importante și în baza altor rapoarte, invităm ECOFIN să adopte concluziile Consiliului până în decembrie în ceea ce privește o strategie și o agendă împotriva spălării banilor ca să ghideze Comisia cu privire la calea de urmat. Doamnelor și domnilor, se fac multe pentru a aborda această problemă importantă și, per total, eu cred că activitatea noastră comună din acest domeniu este un exemplu foarte bun de bună cooperare. Este prioritatea noastră ca președinție să combatem frauda fiscală, uh, planificarea agresivă fiscală și aștept cu nerăbdare să ascult părerea dumneavoastră pe acest uh, subiect. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, doamnă ministru Tupurainen. Urmează acum Comisia și în numele Comisiei vorme, vorbește doamna Vera Iurova. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor. Spalarea de bani a stat în uh, presă pe prima pagină de multe ori în ultimii ani. Comisia și-a luat angajamentul pentru a menține și a salvgarda sistemul financiar și pentru a-i pune pe cetățeni deoparte de consecințele spălării de bani și a crim- activităților criminale. Protejarea cetățenilor de terorism necesită un sistem uh, de luptă împotriva finanțării terorismului. Iată de ce avem nevoie de încrederea cetățenilor și a partenerilor internaționali pentru a duce această luptă. În ultimii cinci ani, alături de Parlamentul European, am luptat din greu pentru a întări regulile europene în acest domeniu. Revizuirea directivei împotriva spălării de bani, a sancțiunilor penale, directiva privind cooperarea uh, între agențiile de inteligență și de aplicare a legii, de asemenea întărirea rolului pe care îl are Autoritatea Bancară Europeană, toate acestea au fost pași importanți înainte. Trebuie însă să vedem ce se întâmplă cu implementarea acestei legislații și Parlamentul are dreptate să atragă atenția asupra acestui element la începutul mandatului. Aș insista și asupra faptului că statele membre trebuie să implementeze atât directiva 4 cât și a 5 -a, AML, care vor fi uh, aplicabile uh, începând cu 1 ianuarie 2020. Comisia va monitoriza îndeaproape felul în care se implementează regulile și procedurile de infracțiune vor fi puse în mișcare față de statele membre unde nu există această transpunere. Verificăm îndeaproape atât conformitatea cu legislația, cât și felul în care se implementează aceste reguli din punct de vedere practic. Deși multe